Ja, ich lese aber jetzt erstmal. So, liebe Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, redeschidem ședința noastră. Agentul primului ministru și reprezentantul președinției Uniunii Europene, stimate domnule Peter Mecias, domnule comisar Oliver Rein, Oli Rein, Stimați raportori, stimate colegi, stimați colegi, astăzi avem bucuria să analizăm două pachete importante pentru energie și pentru climă, ca și privind o politică comună a mărilor. Este un punct culminant al activității intense pe care noi am desfășurat-o în colaborare cu Comisia și cu Consiliul. Prin adoptarea acestor uh, pachete legislative, Uniunea Europeană uh, își dovedește capacitatea de a acționa uh, hotărât în probleme esențiale ale dezvoltării umane pentru protecția mediului înconjurător, pentru exploatarea mărilor și oceanelor. Semnarea oficială a acestor documente va contribui la sublinierea importanței acestor sector prevederi legale pentru cetățenele și cetățenii Uniunii Europene. Parlamentul a stabilit astfel uh, bazele pentru ca Uniunea Europeană până în anul 2020 să-și atingă obiectivele în ce privește stoparea schimbărilor climatice și să își asume în felul acesta un uh, rol de frunte în această luptă. Pachetul climatic conține prevederi esențiale, ca de pildă pentru îmbunătățirea sistemului de tranzacționare a certificatelor de emisii sau pentru atragerea și determinarea statelor membre să-și reducă uh, emisiile. Uh, raportoarea Avril Doyle și Satu Hasi sunt în mijlocul nostru, cel puțin asta am presupus o, pe colega Hasi ca și pentru stimularea uh, unor uh, surse de energie regenerabile. În decembrie anul acesta va avea loc reuniunea de la Copenhaga și vor avea loc uh, negocieri pentru un acord cuprinzător și obligatoriu, dar demersurile noastre de astăzi conferă credibilitate angajamentului nostru în acest sens. Privind uh, pachetul uh, Eh, care se referă la mărși oceane. Aici, eh, de asemenea, eh, avem de-a face cu rezultatul unei activități intense care s-a întins pe mai mult de trei ani. Este clar că Parlamentul European dorește prin această legislație să preîntâmpine catastrofe navale ca Erika din 2002 și pentru o îmbunătățire a siguranței transportului maritim. Putem constata astăzi că multe din propunerile pe care eh, eh, le-a făcut eh, Comisia de Specialitate din Parlamentul European pentru îmbunătățirea siguranței transportului maritim uh, încep să devină realitate. Controalele, verificarea navelor, uh, supravegherea circulației maritime uh, și aspectele legate de proprietate asupra navelor vor fi reglementate mai precis. Iar acum mă bucur că și raportoarea, colega noastră Evry Doyle, se află în mijlocul nostru nostru. Permiteți-mi ca în încheiere să să îi uh, mulțumesc președinției cehe și comisiilor de specialitate, cercetare, um, dar și comisiilor de, de uh, circulație uh, și coordonatorilor acestor comisii care s-au implicat intens în elaborarea acestor documente. Deci, permiteți-mi să le exprim uh, mulțumirile mele cordiale și vă mulțumesc dumneavoastră, stimate colegi, stimați colegi, care astăzi veți fi de față la semnarea acestor proiecte de legi um, Mă bucur că doi președinți de grupuri parlamentare ne onorează la această oră a prânzului cu prezența. Și îl uh, rog acum pe președintele Consiliului să ni se adreseze. Vážený pane prezidente, vážený pane eh, komisaři. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la ședința